Uh, good afternoon, colleagues. We uh, begin with the adoption of the agenda. Bună ziua, stimați colegi. Haideți să începem cu adoptarea ordinii de zi. Următoarele schimbări. Punctul 18. Votul în legătură cu acordul provizoriu în legătură cu a, uh, înființarea unei comisii cu privire la vize a fost amânat de vreme ce Coreper nu a adoptat rezultatul negocierilor interinstituționale. Aceasta este schimbarea Um, acestui, uh, acestei ordini de zi. Avem uh, profil lingvistic de complet în afară de limba irlandeză. În 14 februarie am primit uh, regulamentul 2010 9 Libe și Econ au um, competență comună. termenul va fi extins cu o lună și dacă aveți observații, vă rugăm să le trimiteți secretariatului. Bun, pe 18 decembrie 2018, Parlamentul a primit două acte delegate, unul privitor la Fondul pentru Securitate Internă și altul pentru Azil, Migrație și integrare și pe 29 ianuarie coordonatorul a decis să accepte cele la obiect bazate pe cele două, de a obiecta la cele două moțiuni ale grupului SND, apoi să o numească pe doamna Zipă raportare pentru, moție, pentru rezoluție și, în al treilea rând, să își desfășoare lucrările doar în limba engleză. Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit pentru data de 21 februarie 2019 și la ora 14 se va vota pe 7 martie 2019 și va exista un vot electronic mâine la 11 și un sfert. We come to point three, uh, which is Um... Și acum punctul 3. Acum vom putea asculta prezentările Comisiei și ale Serviciului de Acțiune Externă privitoare la comunicare comună din iunie 2018. Este vorba despre uh, arme, armele de foc, arme de calibru mic și armamentul ușor și amuniția aferente, elemente pentru strategia UE, asigurarea securității armelor, protejarea cetățenilor. Uh, da, în noiembrie 2018 a fost adoptată această strategie. Poate unii colegi știu că comunicarea comună a fost uh, uh, distribuită liber. Este o chestiune ce ține de uh, competența liber, dar am invitat uh, colegi de la alte comisii interesate să participe și le, <laughs> mă uit, dacă sunt în sală, nu cred că e cazul, dar oricum dacă este cineva, le urăm bun venit Ehm, e vorba de o prima oară când Parlamentul are ocazia de a examina și dezbate documentele. Ehm, am fost ehm, atât LIBE cât și alte comisii interesate, FDV și INTA, pe tema armelor de foc civile, securitate, arme de mici dimensiuni, arme ușoare, asta este contrapartea militară Vom examina și ideea recentă în rezoluția din 12 decembrie 2018 pe baza raportului Comisiei Speciale pentru Terorism. Parlamentul a spus că privește ochi bune în principiu revizuirea strategiei SALW, cum se numește ea prescurtat, Parlamentul susține revizuirea strategiei UE pentru a combate acumularea ilicită și traficul de arme mici și de mici dimensiuni, ținând cont de noul context politic și de securitate politică și ultimele evoluții în acest, în acest domeniu și designul și tehnologia care afectează capacitatea noastră de a face față acestor amenințări. Apoi Parlamentul a făcut aluzie, printre altele, la limitările în ce privește eficiența regulamentului 258 per 2012 privitoare la exportul, importul și tranzitul armelor de foc non-militare și a solicitat implementarea strictă și diligentă de către statele membre a poziției comune a Consiliului 2018-944 CFSP și știu că colegii noștri din AFET au analizat în detaliu această chestiune și mă opresc aici și invit reprezentanții comisie, pe doamna Floriana Sipala, și șeful unității, șeful unității Digi Home și domnul Iacek Belița, consilier principal și trimis special pentru neproliferare și dezarmare în serviciul de acțiune externă, să ne prezinte comunicarea comună și să ne ofere punctele de vedere în legătură cu strategia respectivă. Dau cuvântul în primul rând doamnei Sipala. Vă rog uh, și vă urez bun venit. Mulțumesc. Thank you, Chair. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, estimați membri. Mulțumesc că m-ați invitat uh, împreună cu reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă pentru a vă prezenta această comunicare și această strategie care combină, sau ce puțin asta era intenția noastră și sperăm să fie și una de succes, deci care combină um, abordarea de securitate comună internă cu chestiuni legate de dimensiunea externă a acțiunii UE și politicii comune de securitate și apărare și uh, externe și am hotărât să ne gândim strategia într-un mod care să ne permită să ne ocupăm de legătura dintre traficul ilegal de arme de foc și infracțiunile grave, uh, crimă organizată, terorismul, pe de altă parte. Suntem convinși că traficul ilegal al armelor de foc e o amenințare la adresa securității Uniunii Europene și a tuturor cetățenilor ei însă este sursa principală de câștig al uh, crimei organizate, a teroriștilor și poate facilita alte forme de trafic, cum ar fi traficul de ființe umane sau infracțiuni de terorism. Și acum nu voi face o listă exhaustivă a zonelor, regiunilor, orașelor din Europa și în lumea întreagă care au suferit atacuri teroriste și în care și-au pierdut viața cetățenii acestor orașe și regiuni da, atacuri groaznice care au fost uh, înfăptuite cu arme câteodată traficate, deci obținute ilegal. Ce vreau să subliniez în această scurtă prezentare e că strategia are trei puncte principale, se bazează pe trei puncte. În primul rând, să se consolideze cadrul normativ la nivel european și la nivel internațional. În al doilea rând, să se îmbunătățească cooperarea operațională și, în al treilea rând, Eh, aici vorbim despre nevoia și de dorința de a promova o cooperare internațională mai bună. Dacă e să mă refer la primul aspect, cadrul legal, eu să reamintesc eforturile făcute de colegiuitori cu ocazia adoptării revizu- eh, revizuirii directivei la, eh, privitoare la armele de foc în 2017 și vreau să mulțumesc Parlamentului pentru eforturile sale în ce privește finalizarea acestui dosar important Comisia, ca urmare a adoptării directivei, a fost activă în ce privește punerea ei în aplicare, inclusiv prin adoptarea unor acte delegate, de exemplu, în chestiunea importantă a schimbului de informații, în caz de refuz de acordarea autorizării, însă intenționăm să fim activi și în ce privește regulamentul, tocmai menționat de președintele Comisiei noastre, adică e un regulament care datează din 2012 și se referă la importul, exportul și tranzitul armelor de foc. În ce privește acest regulament, noi deja am făcut un raport, mai apoi am uh, adoptat anumite recomandări pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a regulamentului în statele membre și de către statele membre. Iar acum uh, mai efectuăm un studiu și pute, veți putea înțelege că toate astea le facem pentru a reliefa plusurile și minusurile acestui regulament ca eventual să putem să ne îmbunătățim munca pe viitor. Și intenționăm, suntem angajați să fim activi și în cadrul ONU. Știți că unul din cele trei protocoale ale ONU, Convenția ONU împotriva infracțiunilor cu caracter transnațional, se referă la armele de foc. Deci e vorba de un protocol la care Uniunea Europeană e parte și noi suntem angaja, angajați în procesul revizuirii până în aplicare acestui protocol care a fost convenit uh, în Viena chiar în luna martie acest anului trecut și credem că revizuirea implementării protocolului e un mod ca comunitatea internațională să monitorizeze transpunerea unui protocol și eficiența aplicării regulilor la nivel internațional. Și dați-mi voi rapid să mă refer la cel de-al doilea punct care privește cooperarea operațională, armele de foc aici sunt o prioritate. E, vorbește de, e vorba de un ciclu politic în ce privește infracțiunile grave și organizate. Asta înseamnă că în cadrul unei cooperări consolidate între Europol și statele membre și, de asemenea, țările terțe, Serviciile operaționale, serviciile uh, polițienești ale statelor membre cooperează nu doar făcând schimb de informații, ci și definind acțiuni comune pentru a combate traficul ilicit de arme de foc. În ce privește activitatea noastră operațională, vreau să subliniez că strategia reiterează abordarea de tip investigativ. Asta înseamnă de obicei că, și de, în mod normal că toate statele membre trebuie să creeze puncte focale uh, pentru autoritățile polițienești ca uh, să facă parte la rețel, din rețele de care vorbim pentru a contra traficul de arme și pentru a-și îmbunătăți anchetele. Al treilea punct al strategiei despre care vreau să vorbim astăzi aici se referă la cooperarea internațională. Uh, E vorba de infracțiuni cu caracter transnațional. Știm cu toții cât de importantă e cooperarea cu țări terțe și strategia se referă la principalele regiuni de interes, adică regiunea Balcanilor, țările din estul Europei, cum ar fi Ucraina, Belarus și Moldova, și de asemenea Orientul Mijlociu și Africa de Nord, țările din acele regiuni. Două puncte cheie la care vreau să mă refer înainte de a încheia. Unul ar fi că, în ce privește Balcanii de Vest, Uniunea Europeană are un plan de acțiune în legătură cu cooperarea între UE și țările din Balcanii de Vest în acest domeniu. Noi uh, facem o evaluare a acestui plan de acțiune, din nou cu intenția de a vedea dacă o nouă strategie va fi necesară pe viitor. Și un al doilea punct la care vreau să mă refer e că noi suntem activi în toate dialogurile cu țările pe care le-am menționat, inclusiv Serbena, cum ar fi Tunisia, Libanul, Iordania, pentru ca partenerii noștri să fie mai conștienți de această problemă și să ne asigurăm că avem uh, cooperări cu caracter mai operațional ca să ne asigurăm că există asistență pentru clădirea de capacitate și să avem și un cadru comun pentru a ne ocupa de problema asta. În încheiere, domnule președinte, suntem convinși și sperăm ca odată cu această strategie să putem demonstra că combaterea Eh, armelor de foc, armelor de calibru mic și armamentul ușor e o prioritate, trebuie uh, văzută așa și sperăm să continuăm munca cu Parlamentul acesta și cu cel din viitoarea legislatură. Mulțumesc! Now I could invite Mr. Belitza. Mulțumesc acum domnul Belița are cuvântul, dacă dorește să completeze această prezentare foarte interesantă. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, uh, Mulțumesc Comisiei Libe pentru că a invitat SAE să facă observații și să participe la această dezbatere în legătură cu această strategie în legătură cu armele de foc mici și muniții. Mulțumesc Direcției Generale HOM și antevorbitorilor pentru cooperarea care a permis dezvoltarea și adoptarea acestei strategii ne satisface faptul că strategia adoptată de Consiliul 19 noiembrie Uh, reia aproape în întregime comunicarea comună adoptată de Colegiul Comisarilor. Asta înseamnă că în strategie avem un document care reprezintă o abordare într-adevăr integrată, în care statele membre și Comisia și-au făcut uh, angajamente în legătură cu politicile interne și externe. Acest lucru a fost uh, făcut posibil de uh, cooperarea internă și externă a HOME și SAE și uh, celorlalți experți din alte direcții generale într-un proces care a durat aproape 2 ani. Este un timp lung, însă cred că se justifică în vederea rezultatului obținut. Mulțumesc și președințiilor uh, din trecut și președinției actuale a Consiliului România pentru susținerea în implementarea acestei strategii. Problemele cauzate de armele de foc ilicite și uh, Acestea au fost descrise de către doamna Sipala. Aici nu este vorba de delegitimarea armelor de foc în general. Trebuie să împiedicăm ca aceste arme să cadă în mâinile greșite. Noua strategie înlocuiește strategia europeană în legătură armelor, cu arme, împotriva armelor de foc ilicite. În decembrie 2016 am uh, început această revizuire, motivați de patru grupuri de factori. În primul rând, uh, domeniul securității uh, și atacurile din noiembrie 2015 din Paris au fost lansate cu arme militare reactivate Uh, care uh, au fost uh, aduse prin contrabandă din vecinătatea Uniunii Europene. În al doilea rând, evoluțiile tehnologice, cum ar fi progresul în designul și tehnologiile de producție ale armelor mici, precum printarea 3D, care afectează capacitatea guvernelor să răspundă la, acest, la aceste amenințări. În al treilea rând, evoluțiile juridice, a, a tratatul comercial în legătură cu armele din decembrie 2014 și evoluțiile politice, cum ar fi Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă în septembrie 2015. Această agenda include combaterea armelor, comerțului ilicit de arme necesar pentru, ca o măsură necesară pentru a asigura pacea, justiția și instituțiile puternice. Avem nevoie de o abordare internă între politicile externe și externe. Prevenirea unei asemenea amenințări transnaționale, cum ar fi comerțul ilicit de arme, necesită angajamentul mai multor agenții și instrumente și cooperarea la nivel național, regional și internațional. Așa, este vorba de poliție, procurori, vămi, eh, pază de frontieră, forțe armate, servicii de informații, diplomați și autorități de control al exportului. Acțiunile propuse includ uh, stabilire de norme, implementare, conștientizare, monitorizare, aplicare și cooperare și asistență pentru statele terțe. Strategia ține cont de uh, diversele faze de ciclu de viață ale mm, armelor, producția, comercializarea, stocarea și utilizarea și în final, eliminarea acestora. În ceea ce privește acțiunile externe, strategia are abordări regionale în, cu Balcanii Occidentali, vecinătatea estică și sudică și Africa. Mm, acest, această măsură a, a fost, putut fi, aceste măsuri au putut fi rezumate în doar 32 de pagini. Directiva armelor de foc în Uniunea Europeană reglementează transferul intracomunitar și posesia de uh, arme pentru uz civil. Pe de altă parte, termenul arme mici și ușoare se referă la arme de foc uh, militare și se folosește în contextul uh, politicii externe și de securitate. Uh, voi intra în detaliu în legătură cu rolurile și instrumentele pe care le are la, la dispoziția sa Uniunea Europeană în legătură cu lupta împotriva a traficului de arme la nivel intern, Uniunea Europeană acționează ca legiuitor, de exemplu, standardele în legătură cu armele de foc dezactivate și convertite, ca actor operațional, exemplificat de Europol și Frontex, și rolul lor de susținere a operațiunilor, ca uh, o platformă de uh, schimb de informații, de exemplu, baza de date CoArm, unde statele membre zilnic schimb, info, schimbă informații pertinente pentru controlul uh, traficului de arme. La nivel internațional, Uniunea Europeană acționează ca uh, furnizor de asistență către țări terțe, uh, gestiunea stocurilor de arme, distrugerea surplusurilor și construirea de capacități pentru controlul exportului. Uh, susținem universalizarea și implementarea tratatelor multilaterale și ale convențiilor, cum ar fi tratatul privind comerțul de arme și susținem uh, organizațiile internaționale în domeniul de, de dezarmării, non-proliferării și a controlului uh, exportului de arme. Uh, facilităm uh, pozițiile comune, comunitare în forurile multilaterale, uh, implementăm sancțiuni, inclusiv embargouri de arme și organizăm uh, misiuni militare și civile peste tot în lume, uh, misiuni PESC, care au rol și în monitorizarea embargourilor pentru arme. Această strategie capturează, include toate aceste roluri, roluri și uh, include cooperarea națională, regională și globală care este în curs și produce rezultate. Dat fiind că majoritatea armelor de foc sunt marcate și înregistrate, confiscarea, documentarea și trasarea armelor ilicite de la uh, permite să se expună rețelele de trafic ilicit. Vă mulțumesc. Putem să dăm direct cuvântul colegilor. Începem cu Birgit, vă rog. Very much, chair. Vă mulțumesc, îmi cer scuze, nu am uh, urmărit acest dosar în detaliu, însă m-am ascultat cu mare atenție și am auzit de mai multe ori că este bine să avem o strategie. Mi-aduc aminte că am dezbătut foarte multe detalii tehnice în legătură cu construcția armelor de foc Cred că domnul Bilicea a vorbit și despre rezultatele obținute. Așadar, întrebarea mea, atunci când vorbim despre rezultate, vreți să spuneți că acum avem o strategie sau rezultate înseamnă că se constată schimbări pe teren în ceea ce privește gestiunea armelor sau faptul că mai există arme, de exemplu, lângă gările din anumite capitale europene. În al doilea rând, vorbim și de construirea capacităților în state terțe. Bun. ca rezultat al acestei strategii uh, constatăm schimbări în ceea ce privește capacitatea statelor membre, pentru că mai mult control înseamnă capacități mai mari ale statelor membre în legătură cu echipamentul tehnic, calificarea personalului. Se întâmplă deja așa ceva? În al treilea rând, s-a insistat pe aceste legi datorită terorismului, însă aceste dezbateri au uh, crescut și temerile în cadrul cetățenilor. Și, ca o consecință a acestor dezbateri, numărul de de cereri de permis de port armă legal crește se poate crea așadar și o primejdie, pentru că din ce în ce mai mulți cetățeni uh, dețin o armă în mod legal, însă nu au formare în utilizarea acesteia. Deci, uh, care ar fi părerea dumneavoastră în legătură cu aceste trei aspecte? Mulțumim, Birgit, Jeron. Vreau doar să vă spun că este inevitabil, ne apropiem de sfârșitul mandatului, mulți eurodeputați nu sunt prezenți din diverse motive, este foarte clar. Îi mulțumesc în special lui Birgit pentru aceste întrebări, mulțumesc celor doi eurodeputați prezenți. Acestea au fost întrebările. Dacă doriți să răspundeți acum, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, într-adevăr, după cum am menționat la început, uh, pentru noi este, noi este o oportunitate binevenită de a ne adresa dumneavoastră și uh, sunt sigură că vor exista și alte ocazii de a mai discuta aceste aspecte și, de asemenea, la nivel bilateral. Voi încerca să Vă ofer uh, câteva răspunsuri, nu pretind ca aceste răspunsuri să fie finale. În ceea ce privește rezultatele, aș dori să mă refer la ciclul operațional, pentru că puteți fi siguri că armele de foc vor fi o prioritate în acest ciclu și noi am uh, inclus prioritatea uh, expunerii uh, rețelelor de trafic ilicit la nivelul statelor membre și de asemenea și în statele din Balcanii Occidentali. Este foarte util să conlucrăm, să identificăm priorități comune pentru acțiuni și uh, Uh, în acțiuni comune pentru a lupta împotriva anumitor uh, forme de trafic, oportunități foarte bune de co- și de cooperare vamală. Aici uh, cooperarea între serviciile vamale este una uh, care trebuie să fie susținută. De asemenea, a crescut numărul uh, de state membre care au introdus puncte de contact naționale pentru armele de foc, pentru că și-a dat seama că nu este necesar să existe un sistem pe deplin autonom, însă o funcție în statele membre care să uh, răspunde la întrebările legate de armele de foc, care poate să facă legătura cu diversele autorități care răspund de acest fenomen. Această capacitate, bineînțeles, trebuie să fie combinată și uh, susținută cu personal și din punct de vedere financiar. În acest sens, există un fond de securitate pentru poliție și necesitatea de a combina uh, acțiunile legislative cu cele operaționale noi susținem statele membre uh, și uh, facem apeluri repetate de a crește uh, capacitatea statelor membre în legătură cu prevenția traficului. De asemenea, există o anumită tendință de a presupune că cetățenii se pot apăra prin achiziționarea unei arme. Putem discuta această problemă uh, foarte mult timp. Există și riscuri aferente. Nu cred că avem un răspuns aici. Este de domeniul statelor membre, nu este competența Uniunii Europene în legătură cu formarea cetățenilor uh, cu privire la uh, deținerea unei, a unei arme de foc, însă decizia în, trebuie să fie luată de către statele, statul membru. Vă mulțumesc. Vă rog. Da, mulțumesc. Aș dori, dori să comentez în legătură cu dimensiunea externă ceea ce se întâmplă în afara Uniunii legat de întrebarea legată de rezultate și dacă sunt rezultate ale acestei strategii. Există o anumită continuitate cu strategia anterioară, deci am tratat uh, aceste probleme începând cu anul 2006, după adoptarea strategiei anterioare în 2005. În ceea ce privește statele din afara Uniunii, există patru rezultate concrete. 1. Distrugerea surplusului de arme și muniții pe care îl finanțăm prin uh, instrumente PESC în Georgia, în Balcanii Occidentali. În al doilea rând, consolidarea uh, uh gestiunii stocurilor, uh, așa numitele programele PSSM. Ne asigurăm că forțele polițienești au uh, formare suficientă, de exemplu în Balcan, și că armele lor sunt protejate și nu pot să fie abuzate. De asemenea, tratarea munițiilor în zone de conflict. Avem o serie de programe care uh, documentează armele care au fost capturate de la teroriști și încearcă să le uh, traseze sursele și să transmită această informație statelor membre pentru a-și îmbunătăți controlul, mecanismele de control al exporturilor. În al patrulea rând, schimb de informații în legătură cu exporturile de arme. Acest lucru rămâne o competență a statului membru, uh, decizia de a exporta sau nu arme, însă avem o poziție comună aici, avem criterii comune și um, lucrăm către convergență a politicilor de export și schimb de informații prin uh, baza de date CoArm. Uh, pe care am publicat-o și Parlamentul este foarte implicat în uh, aceste informații. Vă mulțumesc foarte mult. Very much appreciate um, time Mulțumim. Uh, vă mulțumim pentru toate aceste informații pe care le apreciem. Mulțumesc și colegilor care au fost prezenți și încă o dată dumneavoastră. Îmi pare rău că nu au fost mai mulți colegi prezenți la această dezbatere. Dragi colegi, haideți să facem o pauză până la fără un sfert, când este programată începerea discuției pe următorul punct. Okay, colleagues, we can resume our meeting. Um, and again... Dragi colegi, haideți să reluăm lucrările. Mulțumesc colegilor pentru că nu au plecat. Trecem la punctul 5. Este un subiect important referitor uh, legat de trafic și de nevoia de mai multe inspecții de muncă pentru a preveni exploatarea lucrătorilor din uh, țările terțe care se află în situații de vulnerabilitate. Uh, se leagă acest subiect și de migrația legală. Unii colegi vor ști că în 2015 Agenția pentru Drepturi Fundamentale a publicat uh, un studiu referitor la cazurile grave de exploatare prin muncă și era, de fapt, făcea parte dintr-un proiect de 2 ani care a început în 2013 acest uh, studii care vor fi prezentate astăzi uh, fac parte din uh, continuarea acestui proiect, de fapt. Prima parte a proiectului a subliniat nator, natura și răspunsurile la formele severe de exploatare prin muncă în Uniunea Europeană și faptul că nu se monitorizează suficient situația locuri de muncă. Partea a doua se focalizează asupra experiențelor lucrătorilor străini Uh, FRA a dat cuvântul victimelor, ceea ce este o, un demers inovator în cazul um, unor lucrători din țări terțe care trăiesc fără documente în Europa. Există câteva copii ale documentelor în sală disponibile și am să dau cuvântul pentru a ne vorbi despre acest subiect important doamnei Ludovica Ban, fiecare este manager de program referitor la pentru cercetare socială la Agenția Fundamentală pentru Drepturile, eh, la Agenția pentru Drepturi Fundamentale, FRA, Doamna Banfi, aveți cuvântul. Stimate domnule președinte, stimați membrii ai eh, acestei comisii, e o plăcere pentru mine să fiu astăzi alături de dumneavoastră și să vă prezint eh, rezultatele um, studiului nostru. Înainte să vă prezint rezultatele, aș dori să vă dau un exemplu concret de poveste pe care am colectat-o atunci când am intervievat victimele. Un bărbat din Nepal a fost recrutat pentru a lucra în agricultură în Portugalia printr-o companie de recrutare care i-a luat 250 de euro nu mult față de alte povești. A semnat un contract uh, pe care nu l-a înțeles pentru că era scris în portugheză și uh, ea a dat și documentele lui de identitate acestei companii, a lucrat mai mult de 200 de ore pe lună, cu doar 15 minute de pauză pe zi. A aflat că, de fapt, uh, sau i s-au dedus din salar cheltuielile pentru uh, cazare, securitate socială, um, uh, trăia în condiții mizere, uh, fără electricitate, um, uh, în uh, întuneric, uh, împreună cu alți 10-12 oameni. Uh, uh, dar a stat totuși pentru că uh, angajatorul i-a promis să uh, reglementeze situația și deci a îndurat aceste condiții. A avut loc o inspecție a autorităților de muncă, dar în timpul acestei inspecții s-a spus să mintă cu privire la condițiile de lucru. Și apoi a fost efectuat un al doilea control. De, acest, de această dată, inspectorii au cerut lucrătorului uh, să uh, meargă cu ei pentru a putea discuta direct cu el. Și în această situație, lucrătorul a reușit să iasă din această să scape din această situație. Acest caz ne arată mai multe uh, aspecte legate de exploatare gravă prin muncă, pe care vreau să le subliniez în prezentarea mea. Despre ce vorbim? Forme grave de exploatare prin muncă, condiții de lucru uh, foarte diferite de condițiile standard, care sunt, de fapt, uh, fapte penale în statele membre. Vedeți aici diverse forme de exploatare prin muncă în această, această imagine, de la sclavie până la forme mai puțin grave. Noi ne-am ocupat doar de uh, formele uh, care sunt reprezintă infracțiuni și fie că e vorba de slavie, de muncă uh, forțată, uh, Uh, sau de alte forme de exploatare gravă, uh, ele sunt menționate uh, în directiva privind sancționarea angajatorilor, mm, condiții de lucru care sunt foarte exploatatoare și care, um, care de fapt subminează demnitatea lucrătorilor. E foarte important să putem să recunoaștem diversele forme de exploatare prin muncă care pot să uh, se regăsească în realitate. În primul rând, între 2013-2015 am uh, realizat un studiu analizând situația juridică în statele membre. Am inclus 700 de interviuri cu profesioniști în domenii, în din sectoarele economice, unde apar cele mai multe forme de exploatare și rezultatele principale ale. Am încercat să găsim ce ar putea îmbunătăți situația. În primul rând, ar trebui să se consolideze cadrul juridic, pentru că, din păcate, dreptul este destul de fragmentar. Uh, între statele membre, astfel încât activitățile transfrontaliere nu pot fi realizate eficient, îmbunătățirea inspecțiilor la locul de muncă și monitorizarea, uh, capacitarea victimelor și încurajarea acestora și crearea unui climat de zero toleranță uh, față de exploatare. După acești doi ani am um, realizat uh, cercetări în care am discutat cu victimele formelor de exploatare. Am intervievat mai mult de 200 de lucrători cam un sfert dintre aceștia erau uh, cetățeni europeni și restul uh, resortisanța ai țărilor terțe. Uh, o treime dintre aceștia erau în Europa în ilegalitate. Și am încercat să vedem cum anume ajung oamenii în situații de exploatare, care sunt strategiile pe care le folosesc angajatorii pentru a-i, a ține pe oameni în situații de exploatare um, și ce modalități de acces la justiție au um, victimele. Uh, am realizat această cercetare în 8 state membre și puteți să vedeți pe acest grafic sectoarele principale, principale ale economiei uh, unde uh, are loc exploatarea. Începând cu munca în locuințe, um, în restaurante, hoteluri, în construcție, agricultură și alte sectoare mai puțin cunoscute, cum ar fi uh, um, micile magazine uh, și alte feluri de activități uh, în saloane de frumusețe sau în uh, uh spălătorii și așa mai departe. Victimele au uh, diferite statuturi. Mm, uh, Resortisanța țărilor terțe care uh, sunt uh, în Europa în mod legal, um, fie că sunt lucrători sezonieri sau detașați sau uh, solicitanți de azil și, de asemenea, um, cetățeni europeni și migranți aflați în situația de ilegalitate. Rezultatele ne arată că aproape toate dintre victimele intervievate au avut probleme legate de salariu. Cu toții a, ori n-au plăt, fost plătiți deloc, ori au fost plătiți foarte, foarte puțin. A, li s-au scăzut din a, salariu toate cheltuielile legate de, locul, de locuință și de masă. A, nu beneficiau de Uh, pauze, de concedii, de concedii de boală, uh, nu beneficiau de uh, condiții de securitate și de siguranță la locuri de muncă și mai mult de jumătate dintre aceștia aveau probleme cu contractele, fie că nu existau contracte sau acestea existau, dar erau într-o limbă pe care lucrătorii nu o înțelegeau, pentru că era limba statului în care lucrau. Și de asemenea, remarcabil a fost faptul că și condițiile de muncă și condițiile de uh, cazare ale lucrătorilor erau uh, substandard. Um, majoritatea, mai mult de jumătate dintre uh, lucrători uh, erau uh, cazați de către angajator. Um, în majoritatea cazurilor în, în condiții degradante. În ceea ce privește recrutarea, cum au ajuns victimele să fie exploatate? Majoritatea dintre aceștia prin rețele personale. Mm, au auzit de la cineva că se poate merge să lucreze într-o anumită țară. Um, dar aproape o cincime dintre aceștia au ajuns în această situație prin agenții de recrutare sau prin alte agenții de intermediere a serviciilor uh, agenții în care au avut loc uh, mai multe forme severe de exploatare prin muncă, unele dintre ele ajungând chiar până la trafic de ființe umane. Și care erau uh, ilegalitățile? Agențiile uh, cereau uh, onorarii ilegale foarte mari, um, înșelau lucrătorii, promițându-le statut de uh, reședință, de exemplu, um, înlocuirea contractului era o altă practică. Se semna un contract înainte de a pleca, după care, în momentul în care ajungeau în țara unde să lucreze, contractul era înlocuit cu altul care avea alte condiții de plată, um, și de uh, cazare și sigur că um, uh, agențiile lucrau în niște sisteme de subcontractare foarte complicate și foarte greu de înțeles de către lucrători. I-am întrebat pe lucrători din punctul lor de vedere care sunt cei mai importanți factori de risc care uh, i-au făcut să ajungă în această situație. Aceeași situație, aceeași întrebare am pus-o și uh, profesioniștilor cu trei ani mai devreme. Și conform lucrătorilor factorul cheie de risc este vulnerabilitatea legată de statutul de rezidență. A fost recunoscut acesta și de profesioniști, dar nu atât de tare. Deci problemele erau legate de faptul că în momentul în care uh, o persoană nu este, nu are permis de ședere într-o anumită țară, este într-o situație vulnerabilă, e, se teme să nu fie deportată, îi se reduce, uh, îi se reduc șansele de angajare și este vulnerabilă, deci să fie angajată în condiții de exploatare. Mai ales uh, în situațiile în care uh, oamenii erau angajați de o persoană și nu puteau apoi să mai aibă acces la alte locuri de muncă. și alți factori de risc relevanți pentru lucrători. Erau necunoașterea limbii țării gazde, faptul că nu-și cunoșteau drepturile ca și lucrători și lipsa de monitorizare. Monitorizare înseamnă inspecții, care sunt cruciale pentru a detecta exploatarea prin muncă. Rezultatele cercetării noastre au arătat că inspecțiile nu erau foarte frecvente. Puteți să vedeți, uh, în funcție de sectorul economic, uh, rata de inspecții. Um, există sectoare unde lucrătorii ne-au spus că niciodată nu s-a făcut niciun fel de inspecție de muncă. Doar peste 15% dintre aceștia se găseau în această situație. În sectorul um, muncii la domiciliu, um, uh, procentul este unul foarte mic. Deci, lipsa de frecvență a, sau frecvența redusă a inspecțiilor, apoi uh, bariera lingvistică a fost o altă problemă. Un mecanism de monitorizare care să fie eficient trebuie să aibă interpreți sau uh, să aibă un mecanism de depășire a barierei lingvistice pentru a putea discuta cu lucrătorii. Un alt uh, element menționat a fost acela că uh, lucrătorii erau uh, întrebați în fața angajatorilor lor, astfel încât nu erau în măsură să raporteze ce anume se întâmpla de fapt. O altă strategie uh, a angajatorilor era aceea de a îi forța pe lucrători să se ascundă atunci când urmau să aibă loc inspecțiile, pentru că inspecțiile adesea sunt anunțate. Ceea ce înseamnă că angajatorul poate să ceară tuturor uh, lucrătorilor uh, care se află în situații de ilegalitate sau, mă rog, neregulamentare să se arunce, să se ascundă. Uh, să uh, întocmeau uh, documente false pentru a arăta că de fapt se lucrează uh, și că totul este în regulă la ei. Uh, și, uh, sigur, uh, foloseau amenințări pentru a îi convinge pe lucrători să nu spună adevărul uh, inspectorilor. Exploitation. Also, um, very important, uh, domestic workers uh, among the workers. Foarte important, cei care lucrau în gospodărie Mm, erau supuși unei forme particulare de exploatare pentru că erau foarte de, dependenți de uh, angajator uh, și adesea pentru, permisul, pentru a obține permisul de ședere, dar și pentru casă, pentru masă, uh, oferta de viză era legată de un angajator specific, acolo uh, în mod istoric acest tip de angajați uh, e mai puțin protejat, uh, și absența completă a inspecției muncii în uh, munca la domiciliu sunt mai e, uh, izolați din punct de vedere social, uh, nu au colegi de muncă, sunt practic invizibili și sunt 99% femei și sunt și riscuri specifice legate de gen, abuzuri sexuale, violențe de gen, sunt chestiuni probate și documentate. Bun, ce ai de făcut? Surely to, um, better... Sigur că trebuie o mai bună reglementare în ce privește agențiile, monitorizarea agențiilor de recrutare, um, un sistem mai bun de, deci de monitorizare, cum spuneam, de licențiere acestor agenții, uh, mai bune, uh, o mai bună legislație în domeniul dreptului muncii pentru a garanta condiții mai bune de muncă, de viață, consilierea victimelor, uh, uh, mai ales uh, celor care au performat muncile cele mai riscante, sigur că mai bune activități de inspecție a muncii, o cooperare mai bună între instituțiile care monitorizează poliție, consilierea victimelor, procuratură, justiția în general. Trebuie, nu e vorba doar o chestiune de cifre, ci trebuie să se facă o analiză strategică de risc, să se vadă care sectoare sunt mai afectate, deci unde se desfășoară mai multe inspecții. Deci o mai bună monitorizare, deci asta este, se referă și la organismele de monitorizare, să se, se identifice mai clar ce înseamnă exploatarea în domeniul muncii. Sunt și alte organisme care au datorii de monitorizare, inclusiv uh, cele legate de sănătate, de siguranță, locul de muncă și altele. And avoid dependency on the employer. Să se evite dependența de angajator. Asta înseamnă uh, să, să nu se elibereze premise de ședere legate de un singur angajator, mai ales în sectoarele care au un întreg istoric de abuzuri și de exploatare. Și statele membre pot găsi căi de a se asigura că atunci când un permis de ședere sau în fine când se încheie un contract de muncă nu înseamnă automat că trebuie să exprime și permisul de ședere. Deci, deci se poate elibera și vize intermediare. Apoi, încurajarea victimelor să uh, se adreseze autorităților, să raporteze dacă, se, dacă sunt victimele unor uh, infracțiuni, deci mai multă încredere pentru victime în autorități. Uh, să nu se prioritizeze aspectele legate de gestionarea fluxurilor migratorii asupra mm, consilierii și ajutorării victimelor. Mulțumesc! presentation and uh, Centele, mulțumim pentru prezentare. Sunt întrebări? I'm sorry about that. It's just... Um... Um, pare rău, spune președintele, e luni după mează. Mă rog, totdeauna încep așa, până am cere scuze, nu? Da, Jerome, Nieron, ai cuvântul. Totuși cineva mi-a sărit în ajutor. Uh, thank you for... Da, n-am fost atent, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentare. A fost foarte interesantă, dar și șocantă. Am câteva întrebări. Unul din punctele cheie. Nu e vorba doar de statutul uh, ilegal al uh, lucrătorilor. E vorba de, am înțeles eu bine sau nu, e vorba de uh, doar de fluxurile de migranți, de refugiați, oameni care își caută de muncă, sau sunt și unii care, mă rog, au căzut victima unei promisiuni de loc de muncă, dar apoi n-au primit loc de muncă. Sunt unii care au fost recrutați și aduși ilegal în Europa, dacă puteți să mă lămuriți un pic. Apoi când vorbim despre rolul agențiilor, rolul agențiilor, deci e vorba mai ales de agenții la nivel național sau uh, sunt și anumite agenții care oferă acest tip de servicii în mai mult decât un stat membru. Deci uh, există agenții care furnizează asemenea servicii în, uh, doar într-o singură țară sau în mai multe țări. Apoi, săptămâna trecută am, venit, am avut negocierile finale în legătură cu înființarea Autorității Europene de Muncă, sau pentru muncă, care se ocupă și de cazuri de exploatare în domeniul muncii. Deci, eh, aici vedeți că ar exista potențial de cooperare între FRA și această, această nouă autoritate în problemele pe care le-ați menționat, poate și în activitatea de cercetare, dacă v-ați gândit eh, la asta, întreb. Mulțumesc! pun și o întrebare cu caracter mai general. Când e vorba de migrație legală și măsuri care putea fi luate de un european. și știm că există și situația politică, mai poate se rotățește, trebuie luată și în considerare, dar nu mă aștept la un comisariu, dar întrebarea ar fi În fine, noi deja am adoptat uh, legislația în ce privește muncitorii sezonieri, avem o directivă, apoi studenții, cercetătorii și activitatea lor e reglementată, dar măsurile astea, cinstit vorbind, sunt, uh, în general, sunt bune, însă Există și situații particulare, punctuale și, nu știu, acolo poate există și probleme la nivelul de, de pune în aplicare. Deci, probabil că în următorul mandat nu va fi un mare entuziasm pentru migrația legală. Statele membre pur și simplu sunt speriate de migrație da, intervin și blocardurile aici, dar lumea pur și simplu e speriată de migrație statele membre. Deci, ce credeți dumneavoastră în mod realist? Există avantaje uh, în adoptarea unor măsuri pentru migrație legală? În fine, e... <clears throat> Înțeleg că e nevoie de măsuri transfrontaliere. Nu putem vorbi de rute, de culoare legale, dacă nu există o agendă pentru migrația legală. Dar se pare că pentru un moment nu există condițiile pentru așa ceva. Nu vreau să comentez acum sau să aud un comentariu în legătură cu cum se va vota, în legătură cu directiva pentru Blue Card. Pentru că în curând va, va trebui să votăm. Roberta, dorești să iei cuvântul, tocmai a menționat uh, blue cardul și care e o măsură care s-a bucurat de susținere în general. Dar nu dorește nimeni migrație legală, se pare. Nu știu, la Consiliul Jai s-a și mi s-a râs în față când s-a menționat cuvântul migrație. Și cred că motivul este că lumea se teme de o măsură pe care, care totuși era la atitudinea lor. Deci nu ar fi nicio problemă, doar că există cuvântul migrație prevăzut aici înaintea uh, alegerilor. Nu știu, fac așa un fel de discurs, dar mă gândeam că profit de ocazie. Nu, nu spune nimeni asta, deci nu vom avea nu, în următoarele 5 ani migrație legală și Comisia va dori să verifice lucrurile, dar nu va avea nimic de verificat pentru că Uniunea Europeană nu va lua niciun fel de măsură. Deci era cazul să menționez și asta așa cum vă dau cuvântul. So when you say no one wants to talk about... Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Zipul. Dacă spuneți că niciodată nu vrea să, nici, nimeni nu vrea să vorbească de migrație sau migrație legală, poate o fi adevărat, dar uh, sunt și multe minciuni, dezinformări, pentru că migrația, inclusiv migrația în uh, câmpul muncii, a s-a tot întâmplat de secole. A avut loc dinspre și înspre statele noastre din Europa. Știu că multora nu le convine, dar e o realitate. Deci trebuie să vorbim despre fapte, totuși. Și mulțumesc din nou pentru această prezentare, mulțumesc invitatei noastre. Uh, colegul Lenas spunea că detaliile auzite aici sunt șocante, unele din detalii sunt șocante, așa spun și eu. E foarte bine că acest studiu, mă rog, sperăm să aducă la mai multă conștientizare în rândul publicului, dar ce, ceea ce e cu adevărat șocant e că tot ce e conținut în acest raport nu e nimic nou. Și vedem asta. Am văzut de ani și ani de zile că se întâmplă lucrurile astea, zeci de ani, ă, de zeci de ani se, se întâmplă lucrurile astea în toate statele membre. Asta e șocul adevărat. Și mi-e teamă că și dacă am cădea la un, la un acord asupra așa numitei blue card, în fine, permisul de ședere, permis albastru, și nu știu dacă vom putea, dar nici măcar așa nu vom rezolva problema, pentru că problema e la nivelul statelor membre, care știu foarte bine care e situația, dar pur și simplu nu doresc să combat această situație. Pentru că, până la urmă, e vorba de a angaja. E vorba de angajatori care au de profitat, că nu, nu plătesc asigurările sociale, oferă salarii minime și uh, angajații sunt dependenți de angajatori. Și e clar că statele membre nu au voința și dorința să schimbe această situație. Nu își doresc să protejeze victimele. Ori de câte ori fac un control și detectează așa numiți uh, migranți ilegali sau uh, care nu au documente, fapt este că cei care sunt victimele uh, muncii forțate pot fi expediați în țările de origine și angajatorul va plăti o, o sumă minimă. Deci aveți vreo speranță că studiul dumneavoastră va ajuta într-adevăr la schimbarea acestei situații în statele membre? Nu va fi așa, dar e important să fie, să existe acest studiu, spune președintele. Dar vreau să întreb. Da, e clar că Birgit a fost mai elocventă și a spus foarte corect că, nu știu, statele membre nu vor să o face, dar, nu vor să o facă, dar mai, vă mai întreb ceva totuși, deci, în legătură cu spusele lui Birgit. Când ați făcut acest studiu, ați întâmpinat rezistență în statele membre? Birgit a menționat uh, unele din motive. Un alt uh, motiv uh, e o, o, un argument fals invocat de toți politicienii, și anume că migrația duce la scăderea salariilor. Și e un argument fals și nu susește doar din, nu, din dreapta aspectului politic, ci, cum spuneam, uh, din partea tuturor politicienilor. Asta spun oamenii, că dacă sunt prea mulți migranți, salariile scad. Deci de aceea se evită legiferarea migrației ilegale. Pentru că, până la urmă, este o problemă uh, care, până la urmă, Uh, stă în spatele discursului predominant în statele membre. Problema reglementării este importantă și imigrația în sine nu uh, reduce salariile. Asta este o, o falsitate. Însă există alte aspecte care opresc uh, statele membre să legifereze pentru a apăra lucrătorii vulnerabili. Asta vedem și la nivelul Uniunii Europene, că nu putem uh, determina statele membre să acționeze. În primul rând, uh, de unde vin muncitorii fără acte? aceștia pot vin din mai multe surse, uh, solicitanți de azil, uh, solicitanți care, cărora li s-a respins azilul, mulți care au intrat legal și au devenit uh, muncitori iliciți dintr-o serie de, măs- de motive, printre care promisiunea angajatorului de a reglementa situația, care după aceea nu, nu este uh, îndeplinită. Este și o strategie a angajatorilor câteodată să utilizeze muncitorii liciți pentru a-i putea exploata mai mult. Asta ne arată și cercetările și studiile făcute. Și în legătură cu ce se întâmplă în ultima vreme, în câțiva ani, de câțiva ani cu criza azilului, numărul de uh, solicitanți care au fost respinși a crescut și uh, aceștia ajung în situații din ce în ce mai fără protecție. În ceea ce privește agenția de recrutare, majoritatea uh, erau în statele terțe, deci nu au putut fi studiate, însă au un rol Eh, de obicei au un intermediar într-un alt stat membru care ajută eh, cu procedura de recrutare. A existat o minoritate de cazuri în care ac- acțiunea a fost directă, de aceea monitorizarea trebuie să aibă loc nu doar în statele membre, ci și eh, în statele terțe. Unele agenții ar putea să aibă angajați care lucrează acolo. Deci orice uh, mecanism de monitorizare sau de înregistrare ar trebui să privească atât Uniunea Europeană cât și în afara sa. Uh, în afara sa. EPA, da, face trimitere la exploatarea în domeniul muncii. Ar fi important de văzut uh, dacă inspecțiile comune ar putea să aibă un rol mai mare. De asemenea, în lanțul de subcontractare, aici inspecțiile sunt cruciale când uh, sunt implicate mai multe state membre, este crucial să poată aibă loc inspecții comune și uh, asta e beneficiul uh, lucrătorilor uh, liciți migranți. Dacă Fra a putut să ajute, nu știu, dar în studii de acest gen, munca organismului de monitorizare este mânată de o evaluare de risc care este bazată pe o serie de elemente, inclusiv strategii și rezultatul care rezultă din aceste cercetări. Deci, uh, prin faptul că facem studii și că arătăm că în fiecare stat uh, avem date, putem să uh, focalizăm atenția asupra acestor probleme. În ceea ce privește migrația legală, aceasta este una, una dintre recomandările studiului în legătură cu scheme de, legale de, pentru migrație, pentru ca oamenii să aibă căi legale care să nu le supună viețile unui risc și de asemenea pentru a-i susține pe cei care sunt în situație neregulamentară și care devin vulnerabili în cazul acestor situații. Nu mai aș ar fi foarte interesant să facem un studiu uh, ulterior în legătură cu schemele licite de migrație la nivelul statelor membre, statelor membre, pentru că există anumite state membre care au asemenea scheme și de asemenea schemele de regularizare pe care le au uh, unele state membre care sunt uh, un instrument util, de exemplu în Spania, pentru lucrătorii care sunt într-un stat membru de un număr mare de ani și care ar trebui să fie acoperiți. Sper că acest studiu va schimba lucrurile. Nu este vorba de cercetare inedită, poate ceea ce este nou în această a doua fază este abuzul victimelor, pentru că în rapoarte există o serie de sugestii din partea lor în legătură cu uh, cum ar putea, putea îmbunătăți situația, deci cum se percep serviciile de susținere în legătură cu care sunt uh, satisfăcuți sau cum se percepe poliția și cum se poate îmbunătăți încrederea. Deci cred că este foarte important să ascultăm și vocile victimelor. Și în încheiere, nu, în studiul nostru, am discutat în special cu experți și cu participanți, deci elementele politice nu au intrat în joc. Vă mulțumesc foarte mult, sunt uh, probleme foarte importante, extrem de importante. Și Birgit și Geron au explicat uh, cum uh, vom trata aceste probleme aici. Vă mulțumim pentru munca dumneavoastră și pe care, munca pe care continuați să o faceți în acest uh, domeniu și pe care sper că o veți continua în mandatul următor. Și uh, uh, salutări tuturor de la FRA. Stimați colegi, trecem acum mai departe la punctul 6 de pe ordinea de zi. Îi dau cuvântul doamnei Beata Cumende directoare Beate Geminder, directorul Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne, So, colleagues, um... Stimați colegi, Mă bucur să-i urez bun venit doamnei Beate Gminder, directorul Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne la Direcția Generală Home. DG Home este responsabil pentru următoarele fonduri. AMIV, Fondul pentru Securitate Internă, cu Cooperare uh, Polițienească, AMIF, uh, BMVI, uh, prevederi generale pentru AMIS și ISF și programul Pericles. Și, de asemenea, colegi, acest punct este de interes uh, special pentru noi la LIBE în contextul pregătirii următorului CFM fondurile sub competența LIBE sunt gestionate de către comisie în uh, gestiune directă, indirectă sau comună și câteodată a fost dificil ca Parlamentul să uh, poată să urmărească aceste fonduri. Prezentările de astăzi au două obiective. În primul rând să informeze Comisia LIBE în legătură cu implementarea fondurilor în 2018 și pentru a prezenta programele de lucru pentru 2019. În acest context, am, avem interesul de a asculta în legătură, intervenția dumneavoastră în legătură cu acțiunile Uniunii, acțiuni specifice, acțiuni în cooperare cu statele terțe și asistență de urgență, în special și felul în care implementează statele membre fondurile până acum îi dau cuvântul acum uh, doamnei Beate Gminder și după aceea așteptăm întrebări din partea colegilor, uh, cei care se ocupă cu dosarele CFM. Uh, Beate, ai cuvântul. Vă mulțumesc vă mulțumesc pentru această ocazie de a fi prezent aici împreună cu dumneavoastră. Aș folosi primele 10-15 minute pentru a vă prezenta o uh, situație a acestor fonduri. Am uh, adus o prezentare PowerPoint care vă va fi disponibilă ulterior pentru că nu voi uita, nu voi intra în Uh, toate amănuntele din aceste prezentări PowerPoint. Avem uh, uh, programe în gestiune comună. Tocmai am primit bilanțul pentru 2018. Vineri după masă a fost termenul pentru, a, pentru bilanțul final. O dată pe an, statele membre ne transmit uh, uh, aceste bilanțuri cu plățile care trebuie să fie auditate și în momentul în care se pot da asigurări în legătură cu fondurile uh, cheltuite, aceste fonduri sunt trimise către noi pentru aprobare. Noi vom uh, examina statele membre, implementarea, auditarea programelor și cum ne putem asigura la nivel european că fondurile sunt cheltuite în mod licit și legal. Noi tocmai, totdeauna suferim uh, datorită unui, unei întârzieri, Adoptarea CFM pentru acest an a fost întârziată, am început doar în 2015, acum programele sunt uh, în, au atins viteza de croazieră. Acestea se vor încheia oficial doar anul viitor, însă există activități care durează până la sfârșitul anului 2020, 2022 sau 2023. Cu albastru avem sumele alocate statelor membre. Mm, la stânga avem fondul pentru azil și migrație, după aceea fondul pentru uh, frontiere și în dreapta fondul ISF pentru cooperare polițienească. Este o, o fișă prea mică pentru a se vedea cifrele, însă bara albastră sunt alocările totale cu portocaliu angajamentele la nivel național și acestea sunt cifrele din 2017 pentru că statele membre trebuie să ne trimită cererile de plată, însă uh, raportul de angajamente trebuie să fie trimis doar până în luna martie. Este așadar destul de dificil să comparăm aceste cifre. Am uh, încercat să o facem pe cât mai bine am putut. Avem aici uh, cheltuielile cumulate până în 2017 și cu verde uh, absorpția până vinerea trecută, deci cu anul 2018 inclus și după cum vedeți pentru cele trei fonduri acest, această rată de absorpție crește. Deci, cu albastru, sumele alocate cu portocaliu cele angajate, cu galben absorbite și cu verde absorbția finală. Aici vedeți situația pentru fiecare fond pe fiecare stat membru. Putem să intrăm mai în detaliu Uh, vedeți rata de implementare cu albastru, rata de absorpție cu roșu, de deseori mai, dat, rata de implementare este mai mare decât rata de absorpție, dacă datorită diferența, datorită diferenței între 2017 și 2018, nu avem încă statisticile pentru absorpție pentru 2018. o imagine similară pentru fondurile pentru frontieră și aceeași situație asemănătoare cu fondurile pentru cooperare poliționească. Îmi cer scuze dacă datele sunt prea mici, însă vi le vom transmite pentru a putea evalua uh, aceste cifre. După aceea, ce realizări au fost sau constatat. Putem spune că în momentul de față am avut uh, peste 2100 de proiecte cu peste 1,2 miliarde de contribuții ale Uniunii uh, de contribuiți de Uniunea Europeană. Proiectul mediu durează 20 de luni și uh, avem uh, cofinanțare între 75 până la 90%. Pentru a vă da două exemple, de exemplu aici, uh, pe partea de integrare, am asistat peste 3,3 milioane de persoane prin uh, integrare, prin măsuri de integrare în strategii naționale, locale și regionale. Am uh, asistat 160.000 de persoane vulnerabile și minori neînsoțiți care au primit asistență uh, prin acest fond. Acestea sunt faptele Ah, este bine să cheltuim acest fond pe proiecte foarte concrete. După aceea, pentru măsurile de returnare, fondul a contribuit la uh, returnarea voluntară a 77.000 de persoane și la uh, faptul că 24.000 de persoane au fost uh, transferate din uh, angajamentele de 57.000 Bineînțeles că persoanele acestea au beneficiat și de uh, relocalizare și în transfer din Turcia în mod legal în procent de 61%, Și suntem în cursul revizuirii priorităților noastre de cheltuieli. În următoarea imagine, vedeți câteva dintre datele pentru ISF Visa, ISF Granițe, avem o durată medie a unui proiect 21 de luni și contribuția medie a, pe, pe țară este 1,3 milioane de euro. Deci am uh, dezvoltat și am uh, actualizat 364 de consulate, am format aproape 9000 de membri ai personalului în ceea ce privește gestiunea frontierei în domeniul polițienesc. Am finanțat 534 de proiecte cu un cost mediu de 720.000 de euro și am contribuit uh, cu 387 de milioane. Avem și un alt uh, proiect cu imagini imagini din aceste proiecte. Vedeți aici un proiect din Vilnius, unde uh, refugiații află despre societatea uh, gazdă și învață limba. În 2018, ajungând la programul nostru de lucru, Uh, avem uh, niște alocări suplimentare ale nivel ale fondurilor naționale, avem un termen, termen juridic nou la ASF, uh, la ASF Visa, ca autoritate bugetară ne-ați alocat finanțare suplimentară, ceea ce, care a fost redistribuită către statele membre pentru a susține lacunele identificate în sistemul de identificare Schengen. Am acordat finanțare uh, suplimentară pentru sistemul intrare-ieșire și pentru achiziționarea de echipament EBCGA pentru operațiuni comune. Top-ups for integration. Și de asemenea, la recomandările dumneavoastră am redistribuit uh, sume suplimentare pentru integra- măsuri de integrare și returnare. Avem și uh, contribuții din partea țărilor uh, uh, Schengen, care din motive juridice ajung foarte târziu în, uh, între resursele noastre bugetare și am redistribuit uh, tuturor țărilor, uh, statelor membre aceste fonduri. Um, Formula de uh, redistribuire a fost fixă la începutul perioadei de finanțare și o să închei cu această prezentare a mea. Este o lecție pe care am învățat-o în această perioadă de programare și anume că adesea nu avem bani la dispoziție în țara unde e nevoie de ei. Deci una dintre provocările continue pentru uh, noi în acest an este să ne asigurăm că cele mai uh, urgente nevoi de finanțare sunt acoperite prin canalele obișnuite sau prin măsuri de urgență. Trebuie să acordăm o atenție deosebită uh, nevoilor legate de gestiunea frontierei și a primirilor, mai ales la țările care sunt în prima linie și în contextul întârzierilor în negocierile um, pe regulamentul de la Dublin acordul de la Dublin. Trebuie să asigurăm uh, punerea în aplicare uh, ușoară uh, a uh, planurilor naționale și să um, consolidăm uh, fondurile prin sume suplimentare, astfel încât acestea să fie pe deplin absorbite până la sfârșitul perioadei de punere în aplicare. Discuțiile cu privire la CFM um, odată ce vor fi încheiate și se adoptă temeiul juridic, vom putea să punem bazele pentru următorul program de finanțare. Câteva elemente legate de gestiunea directă uh, prin acțiunile uh, Uniunii. Puteți să vedeți aici bugetul care a fost uh, alocat pentru aceste activități directe de gestiune. Uh, ce înseamnă asta? Înseamnă că noi, Comisia, ne lansăm uh, cereri de propuneri uh, și facem acest lucru prin așa numitele acțiuni ale Uniunii, care sunt proiecte transnaționale. Nu vizează doar un singur stat membru, ci sunt proiecte care, de obicei, sunt derulate de către consorții transfrontaliere și aduc beneficii Uniunii Europene. Și după cum puteți să vedeți, am avut uh, Uh, creșteri de bugete cu un vârf în 2017 și acum pentru 2019 fondurile au fost puțin reduse, în orice caz rămân la un nivel destul de ridicat. Am foarte multe exemple uh, pe care o să le prezint foarte repede astfel încât să puteți să vă faceți o imagine. Pentru AMIH avem 145 de proiecte în derulare, Acestea intră în partea de susținere de integrare sau campanii de informare în țările terțe, susține mai multe rețele, cum ar fi mm, rețeaua pentru reintegrare voluntară uh, gestionată de diverse state membre care fac schimb de bune practici pentru a avea o abordare armonizată a returnărilor voluntare. De asemenea, finanțăm programe de dezvoltare și protecție regionale, mai ales în uh, Africa și în nordul Africii și în cornul uh, Africii pentru a oferi asistență uh, pentru a consolida capacitățile, astfel încât aceste țări să aibă un sistem de azil funcțional. Și, de asemenea, contribuim la fondul fiduciar pentru Africa. Apoi, avem cel mai mare număr de proiecte pe partea de securitate internă, Fondul de Securitate Internă pentru proiect, Poliție, 151 de proiecte care urmăresc uh, obiectivele proiectului, de susținem rețele de cooperare poliționească și de combaterea criminalității organizate, finanțăm proiecte pentru a combate criminalitatea organizată, criminalitatea cibernetică, avem mai multe uh, și avem și alte exemple pe care le numim um, Protect, deci, susținând protecția spațiilor publice sau proiecte care încearcă să găsească idei um, pentru a se pregăti împotriva anumitor uh, potențiale atacuri Uh, în zona cooperării polițienești sunt mai multe rețele ale statelor membre care colaborează, um, cum ar fi cea mai mare dintre acestea, rețeaua pentru uh, conștientizarea proceselor de radicalizare. Aici se colaborează cu societatea civilă um, pentru a preveni radicalizarea tinerilor, de exemplu, și avem și programul de capacitare a societății civile, care ne ajută să dezvoltăm um, um, campanii și uh, povești credibile care să contracareze propaganda teroristă. Avem uh, și cea mai mică parte a fondului, care cuprinde doar nouă proiecte. E vorba de Uh, proiectele pentru uh, fondul pentru frontiere. Um, știți că există proiecte de cooperare între statele membre în cadrul uh, Eurosur, de exemplu între Grecia și Cipru, în regiunea țării um, Mării Baltice. Și deocamdată avem în continuare o cerere de propuneri deschisă pentru 20 de milioane de euro. Și ultimul element despre care vreau să vă vorbesc este asistența de urgență. Aceasta este alocată în cele trei fonduri și vedeți aici uh, cât buget uh, rămâne. 1,4 uh, miliarde de euro peste deci peste 1,4 miliarde de euro pentru AMIF până acum și o sumă mai mică pentru frontiere și poliție. Unde merg toți acești bani? Puteți să vedeți în această imagine, deși nu e foarte ușor de uh, citit, uh, cea mai mare parte, uh, pe partea stângă, merge către Grecia și alți actori. E vorba de um, organizații care ajută Grecia în criza refugiaților și pentru uh, fondurile pentru cooperare poliționească și pentru gestionarea frontierelor, majoritatea fondurilor sunt distribuite între uh, Italia, Grecia și Bulgaria. După cum vedeți, principalii beneficiari ai asistenței de urgență sunt uh, Grecia, unde finanțăm uh, centre de primire, condițiile de acolo, interpretare, uh, susținere pentru minori, um, cazare, chiar hoteluri, dacă nu există alte Uh, posibilități de cazare. În Italia am ajutat uh, proiecte cum ar fi cele pentru returnarea voluntară, susținerea pentru procesarea celor de azil, um, dar și proiecte de urgență, asistență de urgență în Spania pentru um, prime sosiri și în uh, alte țări. E vorba de uh, țări care se găsesc într-o, stare, într-o situație de urgență sau dacă sunt presiuni crescute la frontieră. Și sigur că nu toate statele membre au aceleași nevoi. Și foarte repede, știu că mi-am depășit timpul, care sunt lecțiile pe care le-am învățat în perioada de finanțare până acum. Credem că fondurile aduc o plusvaloare la nivel european, nu sunt suficient de flexibile. Unul dintre motivele pentru care trebuie să oferim asistență de urgență este faptul că nu putem distribui fondurile suplimentare în funcție de nevoi. Trebuie să folosim întotdeauna uh, formula de distribuție care a fost fixată pe baza statisticilor în 2008 și vă dați seama că în 2008 situația în lume era foarte diferită față de situația din 2019. Deci acest lucru va trebui uh, abordat și schimbat în următorul CFM. Există sinergii cu alte fonduri, dar s-ar putea îmbunătăți acestea și în propunerile noastre pentru CFM am îmbunătățit sinergiile între SF+, Plus, uh, instrumentele externe. De asemenea, uh, persistă nevoia de simplificare pe ansamblu, aceasta se referă la toate fondurile și, de asemenea, în ceea ce privește mm, uh, toate direcțiile implicate trebuie să, se, um, să aibă o cooperare mai, o cooperare simplificată. În ceea ce privește evaluarea, în perioada următoare, în mod clar, vrem să pornim de la rezultatele evaluării de acum. Am propus să se aloce bani doar în, uh, în materie de în 50% dintre fonduri, în Uh, de la început, după care banii care rămân să fie alocați um, pe măsură ce apar nevoile pentru a putea răspunde la nevoile uh, reale și, de asemenea, uh, am lăsat o alocare la jumătatea termenului de 10%. Vă mulțumesc pentru atenție și cu mare plăcere vă răspund la toate întrebările. Vă mulțumim, doamnă Gminder, pentru această prezentare foarte detaliată. Uh, domnul Lopez Aguilar uh, s-a înscris la cuvânt, dar dacă mai dorește cineva să adreseze vreo întrebare, vă rog să ne anunțați. Și um, îmi cer scuze, va trebui să lipsesc puțin, doamna Zipel mă va înlocui. Mulțumesc! urmărim întotdeauna uh, prezentările uh, foarte detaliate, relevante pentru uh, procesul politic. Întrebarea mea ar fi, pentru primele trei luni de anul trecut, 2018, Organizația Internațională privind migrația și în altul comisariat al ONU pentru refugiați ne-au spus că au avut loc mai multe returnări decât sosiri neregulamentare în Uniunea Europeană. Acest lucru este foarte important pentru că noi am insistat în repetate rânduri asupra contrastului între uh, informații reale, fapte și presupuneri, pentru că opinia, opinia publică uh, se creează pe baza uh, presupunerilor. Lumea crede că suntem uh, invadați, că migrația a scăpat de sub orice control. Um, și uh, asta e vina Uniunii Europene, pentru că datele uh, ne arată că situația este cu totul alta. Și anume, în primul rând, nu, situația nu e scăpată de sub control, nu suntem invadați, dar nu e vina doar a Uniunii Europene, e vina statelor membre care, care nu pun în aplicare orientările europene, nu respectă legislația europeană. Întrebarea este, este adevărat în continuare faptul că uh, cifra totală a returnărilor, fie că sunt voluntare, forțate, de comun acord, e bine, că cifra totală a persoanelor care sunt returnate depășește numărul migranților uh, sosiți în mod neregulamentar în Uniunea Europeană? Mulțumesc, Juan. Nu mai văd pe altcineva care să dorească să intervină, dar vreau să adaug eu o întrebare. Nu știu dacă o să puteți să-mi răspundeți, dar totuși încerc. Pentru că vorbim despre returnări, indiferent ce tip de returnări. Aveți informații referitoare la țările către care au loc uh, cele mai multe returnări? Și am o întrebare specifică, pentru că ați menționat contribuțiile la Fondul Fiduciar pentru Africa și știți că se dezbate foarte mult uh, acest fond și obiectivele acestuia. Um, atunci când ați uh, alocat fonduri din AMIF uh, pentru fondul fiduciar, um, ați avut informații referitoare la scopul în care vor fi folosite aceste fonduri? Da, o să răspund la aceasta în primul rând pentru că e o chestiune de natură bugetară. Uh, într-adevăr, contribuim, dar nu putem apoi să urmărim unde anume exact merg acei bani, pentru că ei uh, merg um, într-un uh, rezervor comun, să zic așa, um, dar uh, toate aceste, toți acești bani merg uh, um, în uh, activități care sunt uh, decise în urma unui proces de consultare. În ceea ce privește numărul de returnări și numărul de sosiri, ar trebui să verific. Nu am cifrele la mine, deci va trebui să revin. Și în ceea ce privește țările către care efectuăm returnări, este uh, sunt, sunt foarte variate uh, și, din păcate, nu am aceste cifre. Eu am la mine toate cifrele referitoare la fonduri și acestea nu uh, dețin, nu, nu includ exact aceste informații pe care mi le-ați cerut. Îmi pare rău. Da, uh, E de înțeles. E vorba de subiecte foarte complexe și trebuie să ne concentrăm asupra unor elemente sau altora. Dar poate aș putea atunci să uh, mai adaug încă o întrebare care se leagă mai mult de, de buget. Știu că situația în țările de origine e foarte diferită, dar ați vorbit și despre susținerea returnărilor voluntare și ajutarea oamenilor respectiv să înceapă o nouă viață în țara lor de origine. Există proiecte specifice cum anume încercați să-i ajutați pe oameni să-și uh, uh, găsească drumul înapoi și să-și găsească o nouă viață în țările de origine? Cum îi ajutați să-și găsească o locuință sau un loc de muncă? Poate să, să susțineți regiunea către care trimiteți oamenii? Da, foarte concret facem acest lucru prin Organizația Internațională pentru Migrație, care are un așa numit pachet de reintegrare pentru fiecare persoană returnată pe care îl finanțăm. Și acesta, într-adevăr, uh, implică uh, o sumă de bani uh, pentru a-și reîncepe viața acolo, Uh, costurile călătoriei care sunt, pot să fie destul de mari uh, și uh, asistență pentru a-și găsi un loc de muncă. Nu știu sigur dacă li se asigură un loc de muncă, dar în orice caz știu că beneficiază de un pachet de reintegrare destul de cuprinzător. Mulțumesc pentru aceste răspunsuri suplimentare. Cred că deocamdată aici vom încheia discuția, dar vă mulțumesc pentru că atunci când uh, cheltuim bani, întotdeauna suntem interesați să aflăm cum anume s-au cheltuit aceștia. Deci o să analizăm cifrele și vă mulțumim deocamdată pentru prezență și pentru informații. Now we are approaching the... Bun, deci acum uh, ne îndreptăm uh, spre ultimul punct de pe ordinea de zi de azi. Ok. I'm just check... Bun, dați-mi voie să verific. Mm, suntem în avans, dar uh, pentru următorul punct ar trebui să participe domnul Entfeld, care este aici, însă ar trebui să participe și reprezentantul sau reprezentanta comisiei. Dacă sunteți de acord, putem deja începe cu ultimul punct de pe de zi de azi E vorba de întrebarea cu solicitarea de răspuns scris adresată Comisiei la data de 6 noiembrie 2017 de către doamna Sofie Entfeld cu privire la proiectul iBorder CTRL. Vom discuta această întrebare. Termenul pentru răspunsul la această întrebare din partea Comisiei a expirat și nu s-a răspuns. Nu s-a dat răspuns. În aceste împrejurări, Autoarea întrebării a cerut punerea acestei întrebări pe uh, ordinea de zi a uh, Comisiei Libe, conform regulamentului de funcționare, dar între timp Comisia a răspuns întrebării. Totuși, autoarea ar dori să discutăm uh, întrebarea ca să se dea ascultare și Comisiei în legătură cu uh, răspunsul. Așadar, dau mai întâi cuvântul doamnei Sofie Intfeld da, mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că am primit un răspuns din partea Comisiei Europene, însă am și eu ceva experiență în afacerile interinstituționale și Comisia poate răspunde în două feluri. În primul rând că noi monitorizăm situația, al doilea tip de răspuns e vedeți-vă de treabă că totul e <laughs> conform planului, practic. Asta e răspunsul pe care l-am primit eu, sigur, l-a figurat. Dar e un exemplu clar în legătură cu modul în care propuneri controversate mm, ne sunt introduse așa, deghizate în proiecte de cercetare, e vorba sau de cercetare sau uh, de uh, transporturi cu măsuri de securitate care ar trebui examinate de comisia noastră. Și mă uit împrejur, și văd că vorbesc că... Uh, <laughs> nu, de fapt, voi sunteți cei de aici, voi sunteți de partea mea, dar totuși ce citim aici e de dreptul alarmant, pentru că vorbim despre un sistem numit I Border Control uh, și cadrul său juridic și, practic, Comisia spune că este o, un detector automat de minciuni, un mecanism, deci așa se numește în viața reală, un detector de minciuni se, se spune că acum este un tip de un tip inteligent acest detector de minciuni și că uh, de frontieră vor ști dacă cineva poate sau nu intra în Uniunea Europeană pe baza acest, de valori acestui aparat. Ba chiar Comisia mai face un pas înainte, se pare, și vorbește acum despre a conecta acest sistem cu alte sisteme de control de frontieră în contextul interoperabilității. Știți că cât țin eu la acest proiect. Uh, de asemenea, vor să fac o potrivire între datele obținute prin acest sistem cu niște pattern de călătorie pe baza registrului numelui călătorilor și, în final, și acum văd că trecem uh, cu avânt spre sistemul chinezesc, își doresc un sistem bazat pe numărul de treceri cu succes a frontierei și uh, faptul că nu a creat probleme persoana respectivă când, atâta timp cât a fost în, pe teritoriul Uniunii Europene. Deci, practic, capeți buline roșii sau negre, ești ca la grădiniță, nu știu, atâta timp cât, ai, cât uh, ești în Uniunea Europeană. Pare părea o păcăleală de 1 aprilie, dar nu, s-au dat deja sute de milioane pe proiectul ăsta, s-au cheltuit și se spune, sigur că vor fi cozi mai scurte la aeroporturi, că sistemul ăsta va facilita trecerea frontierei. Ciudat că totuși la fel ca alți colegi, ani de zile am tot călătorit și am fost aici de mult și dacă vedeți câte propuneri s-au justificat pe baza acestui argument că vor fi cozi mai scurte la aeroporturi, cred că Liber trebuie să comande un studiu, să măsurăm cozile la aeroporturi, să vedem într-adevăr s-au scurtat în ultimii 15 ani, că eu nu cred că așa stau lucrurile. Și mai am câteva observații. În primul rând, Comisia testează sistemul ăsta în câteva țări, inclusiv Ungaria și Grecia. N-aș spune că sunt țări neproblematice. Apoi, SUA au dorit să adopte un sistem similar, dar chiar autoritățile din SUA au spus că lucrurile merg prea departe. Cred că ar trebui să fie pentru noi un semnal de alarmă. Și, în final, cred și am mai spus-o în această comisie că avem nevoie de un sistem pentru evaluare etică și politică acestor propuneri. Că nu sunt chestiuni pur tehnice. Comisia le tratează ca fiind chestiuni pur tehnice și nu crede că e necesar să ne, informe, să ne informeze în legătură cu toate aspectele acestor propuneri. Ca un grup de experți, <laughs> însă Aici nu e o chestiune care trebuie hotărâtă de niște funcționari publici, sunt uh, hotărâri politice și etice și Parlamentul European ar trebui să aibă ultimul cuvânt. Așadar, aș vrea să știu, practic, <laughs> ce, la ce anume s-a gândit Comisia când a venit cu propunerea asta? Da, interesantă întrebare. Am un coleg care dorește să intervină în dezbatere, dar cred că mai întâi de toate ar trebui să dăm ascultare reprezentanților Comisiei. Eh, poate și în legătură cu comentariile pe care le-am auzit acum eh, din partea lui Sofie. Dar, doamnă președinte spunea doamna Sargentini. Îngăduiți-mi să vorbesc acum, că întrebarea mea e foarte similară cu ce s-a spus aici și atunci ne poate răspunde reprezentantul Comisiei la amândouă întrebările. Da, când a, pe 6 noiembrie doamna Edfeld și-a pus întrebările, eu pe 7 uh, noiembrie am adresat și eu o întrebare și nu uh, s-a bucurat de un răspuns. De fapt, era o întrebare în trei puncte. Uh, care sunt probele științifice pe baza cărora Comisia și-a, bazat acest, și-a elaborat acest proiect, care este evaluarea acestor probe științifice, că sunt studii care arată că aceste detectoare de minciuni nu sunt fiabile și apoi ce s-a făcut ca să se salvgardeze drepturile fundamentale celor Uh, ale celor care sunt supuși la acest sistem, ce se întâmplă cu datele personale, care este oferite care răspund la întrebări și a treia, care e situația ce privește persoanele care au cerut azil la frontieră și ce drepturi și căi de atac au la dispoziție cei care uh, văd că le, le este respinsă cererea uh, pe baza rezultatului acestui test cu detectorul de minciuni. Mulțumesc! Very much, Judith. So these are really Mulțumesc, Judith. Deci astea sunt da, întrebări suplimentare, de fapt. Bun, hai să vedem dacă ne poate răspunde Comisia. Vă rog. Thank you very much, Chair. Let me start by... Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să spun că îmi face plăcere și o adevărată onoare să mă aflu astăzi aici, în fața noastră, ca să încerc să răspund și să clarific niște elemente în ce privește acest proiect pe care îl finanțăm noi poate revin la partea a doua a întrebărilor, aș dori să subliniez că noi suntem aici pentru a răspunde unea dintre aceste două întrebări, dar mă rog, pentru că e vorba până la urmă despre același proiect, voi încerca să răspund în mod cât mai larg posibil tuturor chestiunilor care au fost evocate aici. Bun, deci cred că pentru început, în vederea clarificărilor, ar trebui să mă refer la răspunsul Comisiei către Parlament uh, de cum câteva zile, pe 8 februarie, de fapt, în ce privește prima întrebare. Multe elemente din răspuns sunt deja incluse în scrisoarea formală pe care am trimis-o. Dați-mi voie să spun că vorbim despre Cercetare, cum s-a spus. Cercetarea este doar unul dintre elementele care intră în joc aici și care ne permit să îmbunătățim uh, managementul frontierelor, care e una din prioritățile activității noastre. Deci noi investim în cercetare pentru a încerca să îmbunătățim în general uh, procesul controlelor la frontieră. Deci ce face de fapt acest proiect? Trebuie să pre- precizez imediat un lucru și anume că proiectul ăsta nu se referă la un, un sistem operațional, ci E vorba despre un proces de verificare. Se verifică dacă anumite tehnologii ar putea fi aplicate la uh, gestionarea punctelor de trecere a frontierei. Deci, care e obiectivul proiectului? De fapt, sunt mai multe obiective. Deci, nu e vorba doar de acel detector de minciuni, cum s-a spus, uh, sunt uh, multe alte dimensiuni uh, cuprinse în acest proiect. E vorba despre verificarea documentelor, dacă ele sunt autentice, apoi analiza biometrică mm, pentru identificarea și recunoașterea persoanelor, uh, detectarea bunurilor ilicite, detectarea unor persoane eventual ascunse în containere, de exemplu, și încearcă să treacă frontiera și așa mai departe. Deci, E o detectare de tip automat a, și a, inclusiv a potențialelor minciuni, dar e doar o parte a proiectului. În al doilea rând, ce facem noi și asta e valabil pentru toate uh, menționările proiectelor acestora, așa nume dorim să vedem dacă aplicarea unei anumite tehnologii ar avea sens într-un anumit context. Deci să ni se să, să, să se vedească dacă se poate utiliza o tehnologie, dacă funcționează sau nu, pe baza probelor științifice care vor fi furnizate pentru un anumit proiect. Deci dacă încă nu s-a finalizat dat fiindcă nu s-a finalizat proiectul acesta și procesul acesta, nu putem să vă spunem de pe acum dacă s-ar putea utiliza respectiva tehnologie sau nu va trebui să așteptăm încă. Dar ceea ce facem acum e să încercăm să evaluăm dacă din punct de vedere științific are sens să vorbim despre anumite tehnologii într-un anumit domeniu, în acest caz gestionarea frontierelor. Apoi, va trebui să facem o reflexie la nivel politic și abia apoi se va lua eventual o decizie să se pună în aplicare sau nu tehnologia care a fost testată, deci să există un instrument real la controlul de frontieră. Dar asta se va întâmpla într-o etapă ulterioară și doar eventual. Când vorbim despre drepturi etice, vreau să vă asigur că Comisia Europeană, și așa se și spune în răspunsul înscris, deci Comisia acordă uh, cea mare prioritate eticii și respectarea drepturilor fundamentale în uh, cercetările pe care le finanțăm noi la nivel Uniunii Europene. Deci, uh, orice activitate de cercetare trebuie să se conformeze principiilor etici în orice fel de legislație, orice proiect finanțat prin programul nostru are o verificare din punct de vedere etic, avem experți independenți, deci nu e vorba de funcționarea comisiei, deci experți independenți verifică proiectul și văd dacă există uh, probleme din punct de vedere etic și acești experți uh, fac recomandări comisiei uh, mai apoi. În acest caz, recomandarea către comisie a fost ca să existe un, consilier etic uh, care să fie numit specific pentru acest proiect și care de să uh, monitorizeze proiectul în toate etapele sale și să furnizeze recomandări și să sublinieze eventualele linii roșii care ar putea fi încălcate. Deci, ce privește evaluarea propunerii ca atare, din nou subliniez că Propunerea a fost uh, supusă unei evaluări uh, din partea unor experți uh, externi care au analizat-o din punct de vedere științific. Deci uh, au putut uh, să verifice dacă propunerea în sine ar avea un potențial de a avea rezultate concrete, ceea ce până la urmă a dus la decizia Comisiei de a da, urmare acestei propuneri, pentru că a fost uh, una care a fost evaluată ca fiind unul din cele mai promițătoare potențiale de, deci, a, de a-și uh, atinge obiectivele. Acum, uh, puncte specifice menționate aici. Deci cadrul uh, juridic. Nu vorbim acum în acest caz pentru, uh, de, de nevoia unui cadru juridic pentru acest sistem I-Border Control ca să vedem din punct de juridic în mod imediat cine poate intra, cine nu în Uniunea Europeană. Vorbim doar despre uh, dezvoltarea unor tehnologii pentru a verifici, verificarea acestor tehnologii, să vedem dacă ne pot ajuta să îndeplinim obiectivul. Apoi, dacă se va mm, ajunge la concluzia că sunt bune tehnologiile acelea și dacă se va lua o decizie, să vedem cum putem pune în aplicare aceste tehnologii în instrumente de utilizat de către cei de la frontiere, atunci Comisia va verifica și caracterul interoperabil al acestor instrumente cu alte instrumente ale Comisiei. Deci, introducerea unui sistem de recompense nu face parte din sfera de aplicare a proiectului. Alte elemente despre care aș putea vorbi acum? Dați-mi voie. Nu, se pare că mă voi opri aici. Să desigur, vă stau la dispoziție dacă mai aveți uh, întrebări, stimați membri ai Comisiei Libe. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, sunt convinsă că mai sunt și alte întrebări. Aș avea eu una, dar uh, dau, lui, dau cuvântul mai întâi lui Sophie. Yeah, I, I always find it scary. Întotdeauna mi se pare ciudat și îngrijorător atunci când oamenii cu cele mai bune intenții uh, se lasă duși de val în legătură cu ceva care este atât de clar, foarte îngrijorător într-o democrație. Câteva dintre lucrurile pe care le-ați spus nu au sens. Spuneți că, Uniunea, că Comisia Europeană a decis să financeze acest proiect pentru că are cel mai mare potențial de a îndeplini obiectivele, însă are o rată de exactitudine de 76%, Spuneți aceasta că este cel mai mare potențial de a îndeplini obiectivele? Și un lucru care mi se pare stupefiant este de ce ați ales Ungaria din toate statele membre ale Uniunii. Ungaria, în numele Domnului, și după aceea spuneți că uh, sistemul de recompense nu face parte din uh, proiect. Poate este puțin halucinant și spuneți, de ce nu testați acest sistem pe domnul Trump și dacă nu vă o dă 100% rată de succes, știți că fun- nu funcționează. Bun, mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Vergia. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, lui Sofia pentru această întrebare și lui Judith, pentru că știu că și ea a pus o întrebare pe același subiect. Împărtășesc cele spuse de colegele mele. Eu urmăresc această problemă, cred că de când sunt eurodeputată, mi aduc aminte de primele discuții pe care le-am avut cu NSA. Sophie tocmai spunea că se întreabă dacă nu cumva era uh, uh, o glumă de 1 aprilie și poate mă întreb, eu mă întreb dacă nu cumva ne regăsim în serialul american Lie to Me. Am uh, câteva dubii în legătură cu grupul de experți în inteligență artificială ai Uniunii Europene, care uh, sunt uh, reprezentați de Skype, Bayer. Mă întreb în legătură cu independența acestui gen de experți în legătură cu proiectele care sunt avute în vedere. Eu am urmărit uh, proiectele de control al frontierelor externe unde interoperabilitatea reprezintă cireașa de pe tort. Miliardele de euro care au fost consacrate de către Uniunea Europeană și de către statele membre pentru a construi ziduri artificiale de-a lungul tuturor, tuturor frontierelor este înfricoșător și am fost la frontiera dintre Bulgaria și Grecia și am văzut în funcție sistemele care sunt menite să repereze orice prezență umană, în special în camioane, într-o zecime de secundă și mă întreb ce fac, ce vor putea să facă aceste detectoare de minciuni în plus. Ă, avem din ce în ce mai multe sisteme așa zise de securitate care nu fac decât să îmbogățească anumite multinaționale. Aici mi se pare într-adevăr că suntem ca într-un fel de uh, sketch TV, cu toate sistemele pe care le avem în, uh, deja în vigoare, uh, în beneficiul cui? Aceste 4 milioane și jumătate nu puteau fi utilizate în alt scop? nu știu ce se dorește a se dovedi. Împărtășesc ceea ce spune Sofie când vedem că a fost testat și vedem că a stat test Ungaria pentru a avea cele mai bune, bune reguli în ceea ce privește aplicarea eticii, nu? Sau cu ceea ce se întâmplă la frontiera maghiară. E păcat pentru că aici trecem de ridicol Răspunsul comisiei este un răspuns tip, uh, că se respecte drepturile fundamentale, uh, experții sunt independenți și așa mai departe. Atunci, dacă vreți să fiți credibili, dați-ne rezultatele a ceea ce spun experții independenți, pentru că poate așa am putea să avem măcar un minim de credibilitate atunci eh, când mă întreabă cineva, eu nu pot să justific utilizarea acestui tip de fonduri de către Comisia Europeană. Am ajuns dincolo chiar de limita ridicolului. Vă mulțumesc. Înainte de a da din nou cuvântul Comisiei pentru răspunsuri, aș dori să adaug și eu câteva răspunsuri, câteva întrebări sau observații foarte ușoare Uh, se vorbește de un proiect care trebuie să îndeplinească un obiectiv, dacă mă întreb care este acest obiectiv, dacă citesc uh, răspunsul, acest obiectiv este creșterea eficienței, însă eficiența pentru cine și care este scopul din spatele acestei inițiative. Dacă ne uităm la situația de la graniță, se apropie uh, o serie de oameni, dar dacă cineva solicită protecție, chiar este cea mai bună soluție uh, să ai o, un instrument uh, care să decide dacă persoana respectivă are nevoie de protecție sau nu. Un ofițer de frontieră trebuie să ia această decizie. Trebuie să informăm pe cei care lucrează în sistemul de azil. Dacă cineva pare să fie un uh, infractor, poate ar trebui să cerem poliției să verifice situația. Uh, sunt, apar multe întrebări și de ce s-a ales Ungaria, dar poate aveți un alt răspuns, poate alte state membre nu erau pregătite să folosească acest proiect pentru că știau că există preocupări. În ceea ce privește banii, banii ar fi de asemenea import, interesant că din soluțiile tehnic, pentru soluțiile tehnice întotdeauna găsim bani, însă dacă vorbim despre alte fonduri, să-i susținem și să-i ajutăm pe oameni, deseori nu găsim fondurile. Aceasta este o poziție politică, nu este o întrebare adresată dumneavoastră. Acum am primit o solicitare suplimentară din partea Robertei, Robertei Mezzola și poate și din partea lui Judith Sargentini. Mulțumesc, doamna președinte, îmi cer scuze că am venit cu întârziere. Am ascultat-o pe Sofia și m-am căutat câteva informații despre acest proiect. Poate aș adăuga la întrebările deja puse, date fiind datele pe care le am în fața mea. Deci înțeleg că este un proiect care se va încheia în luna august, anul curent, că o un serie de state mem- state membre au fost uh, implicate în uh, proiect, în solicitările inițiale, uh, Letonia, niște universități din Regatul Unit, uh, și un institut de cercetare spațială din Spania. Deci, dacă ne puteți da informații, da, de ce s-a acționat în acest loc și atunci când se adună informații, în mod foarte clar, aceste informații sunt transmise uh, grănicerilor în ce moment se face o analiză a acestor informații în cadrul procesului de azil? Sau dacă cineva ă, solicită protecție în acest, acel moment, acest lucru va fi făcut după această verificare automată și care este calendarul? Pentru că dacă vorbim despre o procedură mai eficientă de control al frontierei, care sunt cifrele la care ne referim în uh, cazul, cazul persoanelor care, a căror intrare este permisă și mm, a celor care nu este permisă. Doamna Sargentini, întrebările pe care le-a pus Sofi nu au uh, fost, uh, nu au primit răspuns. Eu încă mai aștept un răspuns în scris din partea comisiei eu cred că vom, va, va trebui să punem din nou pe agenda libe uh, întrebările mele. Atunci când se cheltuiesc fonduri pentru cercetare, decizia nu este făcută la nivelul deciziilor tehnice. Probabil că v-ați gândit uh, la aspectele de etică, de drepturi fundamentale și chiar dacă ar fi uh, un sistem cu succes de 100%, ați dori să-l implementați în Uniune? A fost abordată această întrebare? S-a găsit, i s-a răspuns? Pentru că dacă nu a fost ridicată această întrebare, nu cred că ar fi trebuit să cheltuiți banii pe acest proiect. Și dacă a fost ridicată această întrebare, ne interesează foarte mult răspunsul. Vă mulțumesc, iar acum revenim la comisie. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamne președinte. Mă voi referi la toate aceste întrebări care au fost puse. Ele se suprapun. Voi încerca să îmbin răspunsurile mele. În primul rând, probele care ne-au dus să concluzionăm că există suficiente probe pentru a Până la urmă, proiectul va trebui să acorde probleme științifice, să ne arate dacă tehnologia funcționează sau nu. Este o tehnologie care probele sunt bazate pe o serie de studii științifice care au fost uh, Uh, făcute într-un mediu strict, care ne pare, par să, să indice că anumite tehnologii pot să fie folosite într-un mediu uh, operațional. Nu este vorba doar de detectarea de minciuni, detectorul de minciuni, ci și de celelalte aspecte, iar acest proiect are potențialul de a ne demonstra dacă este sau nu eficient. Doar la sfârșit vom ști dacă există suficiente probe științifice pentru a confirma dacă anumite probe sunt utilizabile în, într-un cadru operațional. Și este un caz special pentru că vorbim despre cercetare. Cercetarea ne acordă o uh, înțelegere dacă ceva funcționează sau nu și după ce vom avea rezultatul, aceasta devine o chestiune politică, o decizie pentru a decize, decide în ce măsură să se folosească această cunoștință dezvoltată în proiectul de. Da, de ce s-a decis să se facă acest proiect în Ungaria? Nu uh, Comisia a decis, uh, au fost uh, propunerile care au fost uh, supuse de către, trimise de către consorții, propunerile au fost evaluate și să se ia o decizie dacă să se accepte sau nu propunerea. Evaluarea este făcută de către experți independenți și nu de către comisie. Noi, ca și comisie, nu avem posibilitatea legală de a intrăm în compoziția consorțiilor și să decidem cine să participe sau nu. În ceea ce privește inteligența artificială, repet o parte din răspunsul acordat că s-a înființat un grup uh, în legătură cu inteligența artificială. Nu voi intra acum în uh, detalii în legătură cu uh, meritul sau nu al acestor decizii, mult, o sumă mare, într-adevăr, este introduse în aceste proiecte de cercetare. Anumite proiecte ar putea să pară să se supra, că se suprapun, însă nu este neapărat un lucru negativ. Pe de o parte avem uh, anumite tehnologii gestiunea frontierelor poate să fie abordată din mai multe perspective și întotdeauna există o plus valoare în a avea mai multe soluții pentru a ne permite ulterior o alegere. După aceea uh, ne gândim la o serie de calendare, am putea să avem uh, o decizie în mod abstract să avem o posibilitate de a merge pe piață pentru a achiziționa o anumită tehnologie care există deja și în același timp am putea să explorăm posibilitatea pentru generația următoare, știind ce este disponibil acum și de ce să nu demarăm încă de astăzi cercetarea în legătură cu viitorul, și să avem uh, tehnologiile de viitor, să anticipăm necesitățile din viitor și nu doar să reacționăm la situația actuală. Și până la urmă cam asta face cercetarea în general, pentru că atunci când vorbim despre cercetare nu este vorba de o soluție care se poate implementa mâine, ce cicluri de cercetare durează destul de mult, de exemplu, ne gândim în legătură cu 5 sau 10 ani în viitor. De asemenea, trebuie să ținem cont de ceea ce uh, de cerințe, trebuie și să ne gândim că industria încearcă să scoate un profit în orizont 2020, una dintre caracteristicile majore ale programului pe care le avem a fost ca programul să fie îndreptat către utilizatorul final, deci ca cerințele să fie obiectivele de cercetare să fie discutate cu statele membre în cadrul acestei și ca cercet, ca cerințele să uh, provină din uh, cerințele operaționale pe teren. Și chiar dacă uh, obiectivul inițial este îndreptat către utilizator, încercăm să mergem chiar mai departe și să impunem o participare obligatorie a utilizatorului final pentru a ne asigura că ceea ce se dezvoltă răspunde într-adevăr la necesitățile reale și această direcție, în această direcție încercăm să ne îndreptăm constant. Um, moving on the, the, the, the ethical aspects. Trecând la aspectele etice, care au fost menționate. Acestea au fost analizate la începutul proiectului și uh, s-a emis o recomandare care um, este distribuită de către, din partea Comisiei tuturor statelor membre, conform tuturor normelor și procedurilor. Um, s-a uh, numit uh, uh o persoană pe post de consultant pe probleme etice pentru acest proiect. Apoi, Ați întrebat dacă vrem ca uh, un uh, dispozitiv un, să facă, să ia deciziile pentru noi. Nu, nu asta e ideea, nu asta e direcția în care dorim să ne îndreptăm. Și, de fapt, uh, proiectul conține principiul uh, uman. Mașinile sunt acolo doar pentru a-i susține pe uh, pe funcționarii uh, vamali și pe grăniceri în uh, desfășurarea activităților. Um, dorința nu este aceea ca mașinile să facă, să ia de- decizia finală. Ele trebuie să-i ajute uh, pe ofițerii de frontieră să eventual să, să-i alerteze la anumite elemente astfel încât să poată ca mm, după aceea um, ofițerii să analizeze situația. Nu e vorba de înlocuirea acestora uh, cu mașini. În ceea ce privește calendarul și legătura acestuia cu problema azilului, mm, aceasta nu intră în domeniul de aplicare al proiectului. Uh, pentru că, din nou, vă spun, proiectul dorește să examineze utilitatea unei anumite tehnologii care să abordeze o problemă operațională uh, identificată de către utilizatorii finali, de um, ofițerii de frontieră, Apoi, um, cum anume va fi folosită această tehnologie și deciziile cu privire la utilizarea ei, din ce, în ce moment va fi folosită, unde va fi folosită, cum anume va fi interconectată cu alte elemente, uh, cum ar fi solicitanții de azil și așa mai departe. E bine, toate aceste întrebări merg dincolo de domeniul proiectului și intră în domeniul considerațiilor politice, care sigur că vor fi uh, Um, abordate și chiar și dacă uh, proiectul va avea succes 100% uh, în um, atingerea rezultatelor uh, pe care le așteptăm. Cred că am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc! Mulțumesc. Dragi colegi, să știți că uh, deja depășim timpul. Am uh, profitat uh, de faptul că am putut să începem mult mai uh, devreme. Această dezbatere a ajuns la sfârșit, însă vreau să dau cuvântul încă o dată Sofie Intfeld, pentru că ea este cea care a adresat întrebările. Dar înțeleg de asemenea că poate nu toate întrebările pe care le avem uh, își vor putea găsi un răspuns astăzi de la reprezentantul comisiei, pentru că el a venit astăzi aici pentru a vorbi despre proiectul de cercetare și nu despre toate celelalte elemente legate. Totuși, Sofie, îți dau cuvântul pentru uh, observație. Da, două observații scurte. Repet ceea ce am spus de multe ori în comisie. Pentru astfel de chestiuni trebuie să insistăm ca uh, domnul sau doamna comisar, care sunt responsabili, să vină în fața liber și să ne dea răspunsuri. Nu, nu, nu l-o luați uh, în nume uh, personal, dar e vorba de. Noi avem nevoie de un răspuns politic aici și um, o astfel de dezbatere ne frustrează și pe noi și pe reprezentanții Comisiei Europene. Pentru că pe mine mă irită foarte mult să primesc răspunsurile astea uh, birocratice uh, și să mi se spună că, de fapt, nu e treaba mea ca și cum aș fi la grădiniță, când vorbim despre drepturile cetățenilor, în al doilea rând. Uh, am depus o cerere de acces la documente și comisia nu face decât să o amâne, să amâne această cerere și cred că avem nevoie de niște răspunsuri, mai ales cu privire la rolul acestei uh, comitet de etică, uh, unde se găsesc uh, persoane din industrie, e prezidat de cineva din industrie și ei au deci interese foarte clare. Vrem să avem acces la toate documentele legate de procesul decizional Uh, prin care s-au acordat fonduri pentru acest proiect de cercetare. Deci vrem să avem acces la toate documentele. Nu anul viitor, acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci nu e o întrebare suplimentară, dar sunt într totul de acord că au rămas întrebări fără răspuns, nu doar pe acest punct, ci în general și cine anume a solicitat uh, să se desfășoare acest proiect de cercetare. În cele din urmă, experții vin din industrie și uh, interesul lor este să facă bani. Acest lucru este adevărat și când vorbim despre consorții. Și se spune că uh, proiectul răspunde nevoilor utilizatorilor finale. Da, dar utilizatorii finali sunt ofițerii de uh, frontieră. Dar nu vorbim despre cetățeni care sunt, uh, um, sunt uh, afectați. Uh, nu vorbim despre solicitanții de azil, deci mi se pare o, o viziune mult prea îngustă să vorbim doar despre utilizatorii finali ca fiind uh, ofițerii de frontieră. Uh, polițiști de frontieră și poate că odată ce se va încheia acest, acest proiect, toți colegii care sunt interesați vor fi de acord că e nevoie de o verificare suplimentară. Nu putem să um, permitem ca un astfel de studiu să fie transpus în practică. Mulțumesc tuturor colegilor pentru care au fost prezenți și mulțumim uh, Comisiei pentru răspunsurile la întrebări. Am ajuns la sfârșitul dezbaterii noastre, dar vă rog să nu uitați că mâine dimineață, la ora 9, continuăm ședința noastră. Mulțumesc! Thank you.